121. Uh, Dacă în timp de 24 de ore nu va protesta niciun grup politic sau nu vor protesta cel puțin 40 de deputați, atunci uh, vom supune la vot acest text pe care de asemenea îl găsiți pe uh, site-ul ședințelor plenare. Am o solicitare uh, din partea domnului Glețos uh, să intervină în legătură cu regulamentul. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor colegi, 1100 de grădinițe din Grecia sunt în pericol de a fi închise, de a nu mai putea funcționa din lipsă de fonduri. Așa arată situația din țara mea și Comisia ar trebui să se preocupe concret de această temă, pe lângă altele care sunt atât de importante și de actuale pentru popoarele europene. În acest timp, în schimb, Jean-Claude Juncker încearcă prin măsuri inacceptabile, nedemocratice, să îngenuncheze uh, poporul grec și să-l direcționeze, uh, să-l dirigeze într-o anumită direcțiune. Cu ce drept face el acest lucru? Președintele întrerupe. Domnule Glețos, spune președintele, domnule Glețos, Stimate coleg, mai întâi uh, consider uh, salutar faptul că v-ați înscris uh, la cuvânt pentru o chestiune de procedură, numai că dacă o faceți, trebuie să vă și țineți de cuvânt, adică trebuie să vorbiți pe punct de procedură și nu să vă faceți o sesiune privată de cash DI uh, intervenții spontane. Deci dacă mai vreți să interveniți pe viitor de această manieră, vă rog să o faceți la intervențiile spontane cu durată de un minut. Dacă nu mai există alte uh, obiecții sau un punct de procedură, domnule Lambert, sunteți sigur? Revenir au nom de mon grup pour demander que soit mis à l'ordre du jour. Aș vrea să solicit pentru ordinea de zi o dezbatere și o rezoluție în legătură cu programul de lucru al Comisiei. Nici acest lucru nu este legat de regulament. Când vom vor discuta agenda, puteți face această solicitare. War auch geschickt gemacht, Herr Kollege, aber... Și dumneavoastră ați fost uh, foarte discuții, dar știți, uh, stimate coleg, că și eu cunosc regulamentul și am fost uh, șef de grup parlamentar. Și acum,